Okay. I think it's, it's time to start. Stimați colegi, este momentul să începem. Doamnelor și domnilor, începem cu un sfert de oră întârziere. Aș dori să vă urez bun venit la ultima noastră reuniune pe săptămâna aceasta. După cum știți, astăzi nu vom mai avea schimbul de opinii cu comisarii Phil Hogan și Margrethe Vestager. Datorită unei întâlniri foarte importante a colegiului comisarilor, cei doi nu vor mai putea să ni se alătureze. Secretariatul este în curs de a pregăti o nouă dată pentru dialogul respectiv. Să trecem așadar la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Astăzi vom vorbi despre hotărârea CEJ cu privire la Sahara Occidentală și implicațiile acestei hotărâri asupra acordurilor comerciale pentru liber schimb cu Marocul. Știți probabil că acest, această hotărâre spune că acordurile încheiate între Uniunea Europeană și Maroc nu se aplică teritoriului Saharei Occidentale. Curtea așadar a casat hotărârea Curții Generale. Astăzi vom avea o prezentare din partea serviciului juridic. Alături de noi se află domnul Mendola pentru această prezentare. De asemenea, urăm bun venit domnului Pichet, care ne va prezenta câteva lucruri din partea SAE, tot pe acest subiect. Fără să mai întârziem, vă vom da cuvântul. Aș dori să vă rog să ne prezentați cum stau lucrurile cu acest subiect. Aș dori să ne spuneți care sunt consecințele hotărârii Curții de Justiție Europene pe situația actuală. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Voi încerca să vă prezint pe scurt procedura și efectele hotărârii din decembrie 2016. Câteva informații de context. Un acord de asociere cu Marocul există din 1996. În 2010 a intrat în vigoare un acord de liberalizare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și regatul Marocului, pe de altă parte. Acest acord permite tarife vamale reduse sau chiar zero pentru pești și produse agricole. Acordul acesta s-a aplicat unor produse din Sahara Occidentală. În 2012, Front Polisario a înaintat o acțiune în anulare la decizia Consiliului care aproba acordul de liberalizare dintre Uniunea Europeană și Maroc. Unul dintre argumentele utilizate de Consiliu pentru, a ap- pentru a-și apăra acest acord în Tribunalul General este că în momentul în care s-a încheiat acordul, cele două părți, UE și Maroc, doreau ca el să vizeze și Sahara de Occidentală. Curtea Generală, pe de o parte, a considerat că, conform dreptului internațional, nimic nu previne Uniunea Europeană să aplice un acord asupra unui teritoriu în dispută, cum este Sahara Occidentală. Pe de altă parte, acest lucru se poate face doar în condițiile în care felul în care se aplică acest acord nu este în detrimentul populației vizate, deci populația Saharei Occidentale. Având în vedere că niciun element din dosar nu dovedea faptul că Consiliul a verificat dacă așa stau lucrurile, Tribunalul General a anulat decizia Consiliului atâta vreme cât uh, aproba aplicarea acordului respectiv și asupra teritoriului Sahara Occidentale. În 2016, Consiliul a făcut apel la această hotărâre a Tribunalului General. Unul dintre principalele argumente ale Consiliului este că Front Polisario nu are niciun fel de uh, rol în aceste, în aceste în acest proces în partea Tribunalului General. Cortea a menținut apelul acesta, a acceptat acest apel, însă se pare că raționamentul pare a avea un efect de bumerang pentru apelul Consiliului. Cortea de Justiție consideră că pentru a evalua dacă Front Polisario are o poziție în procedură, trebuie în primul rând să evalueze dacă acordul UE-Maroc se poate aplica asupra țară occidentale și Curtea consideră că, în primul rând, trebuie să țină seama de toate principiile dreptului internațional, inclusiv uh, autodeterminarea popoarelor și efectele relative ale popoarelor. În avizul consultativ 1975, CEJ a spus că populația din Sahara Occidentală dispune de dreptul autodeterminării popoarelor. O altă rezoluție ONU a declarat că teritoriile care nu se guvernează singur au un statut deosebit, separat. Sahara Occidentală este un teritoriu care nu se guvernează singur și se află pe lista ONU încă din 1963, lista cu astfel de teritorii. La ce concluzie a ajuns curtea în urma acestui raționament? Având în vedere că Sahara Occidentală are un statut special, separat, Acordul între Uniunea Europeană și Maroc nu se poate aplica asupra teritoriilor Saharei Occidentale, care în acest caz este o entitate separată. Drept consecință, Curtea de Justiție spune că, din cauza principiului limitării efectelor relative ale tratatelor, în ciuda interpretării date de Tribunalul General Acordul nu se aplică asupra Saharei de Vest decât dacă se dovedește că poporul o Saharei Occidentale și-a acordat uh, avizul aplicării acestui acord. Din dosar reiese că poporul Saharei Occidentale nu și-a dat consimțământul față de aplicarea acestui tratat și în teritoriul respectiv. Prin urmare, acordul respectiv nu se poate aplica în Sahara Occidentală. Curtea de Justiție Casat așadar hotărârea Tribunalului General și, prin urmare, acordul de liberalizare este valid, dar cu condiția indicată de Curtea de Justiție în hotărârea sa. Există consecințe practice imediate, pentru că mai sunt două cazuri, două spețe una la Curtea de Justiție și una la Tribunal General. Există și efecte politice. Dacă acordul este să se aplice Sahare Occidentale în mod diferit decât în mod diferit, atunci trebuie să utilizeze acordul de liberalizare cu Maroc. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că mă aflu alături de dumneavoastră azi la Comisia Agri. Eu am să vorbesc despre acest, această temă din punctul de vedere al Serviciului Euro- European de Acțiune Externă, eu nu sunt un avocat, un avocat, tocmai am ascultat punctul de vedere al unui avocat. Prin urmare, eu voi vorbi mai degrabă de, din perspectiva politicii externe, ce e de făcut acum, ținând seama de hotărârea Curții Europene, care sunt efectele. Și, bineînțeles, trebuie să respectăm această hotărâre. trebuie să ținem seama de cadrul, relației, uh, cadrul mai larg al relației Uniunii Europene cu Marocul. Este o relație foarte importantă, o denumim parteneriat privilegiat. El conferă un grad foarte înalt de interacțiune și cooperare în sectoare strategice, nu doar în sectorul economic sau în comerț. Aici, bineînțeles, relația este foarte importantă, ci și într-un număr mai larg de domenii de politică de interes comun, mediul, clima. Maroc a găzduit cea mai recentă întâlnire COP, de exemplu, în Marrakesh anul trecut. De asemenea, avem interese comune în domeniul securității și stabilității regionale. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește migrația, politica de migrație, avem interese comune. Deci relația noastră cu Marocul este foarte cuprinzătoare. În ultimul an, însă, sau puțin peste un an, relația noastră a avut de suferit de pe urma acestui caz pe care îl dezbatem azi, precum și în urma celorlaltor două cazuri încă pendente la curte. Cele două cazuri se referă la rolul Saharei Occidentale în cadrul relațiilor contractuale UE-Maroc. Toate aceste elemente sunt piedici în calea îmbunătățirii relației noastre cu Marocul. Relația noastră cu Marocul nu mai este la același nivel ca înainte. Deci e ceva de reparat. S-a emis hotărârea în decembrie anul trecut, este o hotărâre foarte clară. La ora actuală nu avem un temei juridic ca să aplicăm tarifele preferențiale produselor care provin din Sahara Occidentală. Uneori au fost uh, neînțelegeri, nu e vorba de o interdicție a importurilor. Pur și simplu, produsele din Sahara Occidentală nu dispun de un temei juridic pentru a beneficia de tarifele preferențiale. Trebuie să respectăm hotărârea CEJ și să găsim o cale de a merge înainte. Și, bineînțeles, trebuie să respectăm și parteneriatul nostru cu Marocul, pentru că, în mod clar, orice soluție pe care ne-o dorim necesită cooperarea strânsă cu Marocul pe plan tehnic, și pe plan politic. ne grăbim un pic cu această problemă, în principal din cauza realităților economice. Există agenți economici implicați în comerț cu Marocul și care se ocupă și de bunuri care provin din Sahara Occidentală. E nevoie de un cadru de reglementare și juridic clar pentru comerț, fie că e vorba de comercianți europeni sau marocani toți trebuie să știe exact ce politică de tarife se aplică. Am primit mai multe comentarii din partea părților interesate pe această temă, deci timpul ne presează ca să creăm mai multă certitudine juridică. Unul dintre principiile noastre este că dorim să găsim o soluție care să mențină practica noastră pe care am stabilit-o deja și care să nu penalizeze comerțul de până în prezent cu Sahara Occidentală. Acest lucru ar contraveni bunul interes al populației Sahara Occidentale, de asemenea și uh, interesului operatorilor economici din acea zonă. În alte cuvinte, noi încercăm să recreăm un cadru juridic pentru a menține situația favorabilă în acest lucru, însă trebuie să respectăm și hotărârea curții, iar acest lucru nu este ușor, ținând seama de cât de complicată este problema. Am, avem încă două cazuri la curte și tot ceea ce încercăm să facem acum trebuie să anticipeze într-o oarecare măsură rezultatul acelor două spețe. Nu este ușor, nu se poate prelua un element de la un caz în celelalte, deci există elemente de nesiguranță în continuare din punct de vedere juridic. Uh, in, um, in... Atunci când vorbim de abordarea acestor chestiuni. Un alt lucru foarte important, pentru că categoric trebuie să respectăm dreptul internațional. Uh, după cum știți, are loc un uh, proces uh, de pace al Națiunilor Unite cu privire la Sahara Occidentală pentru a rezolva conflictul de lungă durată care se desfășoară acolo. Și există, deci, un sprijin uh, foarte puternic al acestui proces. În realitate însă, procesul s-a progresat foarte încet, dacă nu chiar putem să spunem că a stat pe loc în ultimii 10 ani și nici nu prea se întrevede rezultatul. Dar uh, în elaborarea răspunsului nostru în bilateral, în urma hotărârii pronunțate de curte, facem două lucruri. În primul rând, uh, ca să form, uh, formulez negativ, este să nu susținem uh, poziția niciuneia dintre părți în, această, în acest litigiu, uh, pentru că uh, asta ar afecta într-un fel sau altul rezultatul procesului de pace al Națiunilor Unite. Și a doua formulare, să spunem, mai pozitivă, este că încercăm să obținem o soluție care ar putea să ajute uh, în reluarea procesului de pace pentru a-l, eu știu, redinamiza, ca să spunem așa, uh, în uh, consultarea pe care secretarul general Națiunilor Unite o face cu Uh, statele. Așadar, trebuie să respectăm dreptul internațional uh, și cadrul de lucru al Națiunilor Unite. Deci astea sunt punctele de plecare. Acum, concret, ce facem? E, și aici pot să vă spun un lucru bun. După cum probabil ați văzut, uh, colaborăm foarte strâns cu Marocul, încă chiar din ziua în care s-a pronunțat această hotărâre, pe 21 decembrie anul trecut, am avut o declarație comună a înaltului reprezentant și a ministrului marocan, în care și-au uh, exprimat angajamentul de a încerca să găsească cea mai bună soluție cu putință împreună. Am avut contacte diplomatice cu Maroco de atunci uh, mereu, deci am avut o vizită a ministrului de externe adjunct uh, al Marocului la, la Bruxelles și s-a convenit atunci să trecem la o explorare tehnică a ceea ce este fezabil, uh, iar pentru noi uh, o chestie esențială este respectarea hotărârii pronunțate de curte, cât și celelalte aspecte pe care vi le-am prezentat mai devreme ce intenționăm să facem este să găsim o soluție care să fie fiabilă din punct de vedere juridic, robustă uh, din punct de vedere juridic uh, și care să reziste așadar atât testului uh, juridic într-o posibilă viitoare jurisprudență, cât și testul politic în acest cadru de, pe care îl avem. Așadar, încercăm să aducem în acest acord în mod uh, explicit extinderea acoperirii geografice a acordului pentru a include Sahara Occidentală în condițiile normale, compatibile și în totalitate, în uh, conformitate uh, cu rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Deci, vrem să arătăm foarte clar că nu există niciun fel de măsură care ar putea să prejudicieze soluția juridică la care putem ajunge. În hotărârea sa, Curtea are o argumentație foarte bună, cu considerentele necesare uh, pe care le-ați citit uh, și care se referă inclusiv la obținerea consimțământului uh, popoarelor din Sahara Occidentală. Și ăsta, iarăși, este un lucru de care trebuie să ne ocupăm și o să o facem uh, Uh, într-un mod care să fie fiabil din punct de vedere juridic, ținând seama de criteriile de legitimitate politică. Deci, vă spun încă de pe acum că va fi un lucru dificil, foarte dificil de discutat și de negociat, dar uh, din ce am văzut până acum, să știți că am colaborat foarte bine la nivel tehnic, politic și practic, în practică cu autoritățile marocane, drept care uh, am uh, nădejdea că vom reuși să ajungem la o soluție bună. Am avut o discuție tehnică cu Maroco, deci nu e vorba de o negociere, e vorba de o analiză, de o explorare uh, împreună. Mâine o să avem o a doua astfel de, de explorare Eh, și în momentul în care considerăm că la nivel tehnic avem o bază solidă de la care putem pleca, atunci o să facem o propunere pe care o vom adresa Consiliului ca să ne dea mandat de negociere a adaptării acordului. Uh, respectând procedura normală, uh, conform articolului 218 uh, privind tratatul, din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o să ajungem și la Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum deschid dezbaterea. Domnul Bove. Euh, je vous remercie, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Vreau uh, să vă reamintesc că în momentul în care are loc această dezbatere, uh, să știți că eu eram raportor în acel uh, moment uh, din partea Comisiei de Comerț Internațional și în această calitate am recomandat Parlamentului să refuze acordul, să voteze împotrivă în plenară din motivele de natură juridică uh, pe care le pune această problemă legată de Sahara Occidentală. Serviciile juridice și aduc foarte bine aminte de această perioadă, pentru că a fost o dezbatere care a durat două-trei luni, dar după aceea a ajuns la un an și jumătate, pentru că diversele servicii juridice nu au căzut de acord. Pe de o parte Consiliul, pe de altă parte Parlamentul, iar Parlamentul avea o poziție mai puțin categorică decât Consiliul atunci. Dar, între timp, ați decis să lucrați în forță și ceea ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat. Acordul a fost casat vis-a-vis -vis de acest teritoriu, aceste teritorii uh, care alcătuiesc deci un teritoriu neautonom conform deciziei uh, hotărârilor uh, unite. Deci iată că ne găsim astăzi într-o situație de necrezut, avem un acord care nu poate să progreseze, care e blocat și când îl ascult pe reprezentantul EAS, pur și simplu sunt îngrijorat și asta pentru că nu văd niciun fel de ieșire Uh, în măsura în care se poate porni această dezbatere. Deci avem o problemă juridică internă europeană. Asta e prima chestiune. Această problemă este, de fapt, Spania. Spania nu și-a asumat niciodată răspunderea în fața Națiunilor Unite vis-a-vis -vis de aceste teritorii de decolonizat care reprezintă, uh, de fapt, Sahara Occidentală. Și dacă vă uitați la mm, rapoartele Națiunilor Unite, o să citiți că Spania nu și-a asumat niciodată această răspundere. Așadar, avem o problemă juridică. Cum putem să punem pe picioare un acord cu privire la un teritoriu, fără ca partea care răspunde de colonizare și care s-a retras, nu își asumă răspunderea pentru a organiza acest proces împreună cu Națiunile Unite? Asta e un lucru imposibil. Deci avem o problemă de, fundamentală de drept. Uh, și care o antrenează pe a doua. În cazul Națiunilor Unite, deci cu răspunderea Spaniei, de aici trebuie declanșa procesul de decizie a locuitorilor din Sahara Occidentală legată de autodeterminare și independență. Sigur că nu eu sunt cel care hotărăsc, ei sunt cei care hotărăsc. Deci ăsta este un proces. Și spun treaba asta pentru că dacă nu facem toate acestea, cum vom stabili niște reguli juridice privind exporturile. Și avem o problemă și legată doar, nu doar de negocierea cu un singur partener care astăzi este Marocul și care gestionează în mod administrativ teritoriul, dar fără să aibă și dreptul legal, deci nu am nimic cu Marocul, asta este realitatea juridică. Deci dacă discutați despre produsele care vin de acolo uh, sau din pescuitul de pe coastă sau cele agricole, trebuie să aveți, de fapt, o discuție tripartită și asta n-am auzit-o. Deci, reprezentanții uh, Saharei Eh, reprezentanții Marocului, nu, pentru că sunt întreprinderi acolo și reprezentanții Uniunii Europene. Dar nu puteți să aveți o altă negociere decât una tripartită, pentru că Curtea Europeană de Justiție, de fapt, tocmai a spus că Sahara nu face parte din teritoriul marocan și a recunoscut în felul acesta plângerea reprezentantului Saharei, uh, care ar trebui să fie recunoscută de această decizie a curții ca, făcând parte, ca fiind parte la această dezbatere. Deci sunteți obligați să rezolvați această problemă în trilateral și nu puteți să evitați acest lucru. Eu cred că așa trebuie să faceți. Provizoriu, Sigur, putem să dezbatem, nu neapărat acum, pentru că am câteva idei. Cred însă că, în primul rând, să aveți onestitatea să recunoașteți această încurcătură uh, în Spania, uh, în care Spania este prima răspunzătoare. Mulțumesc. Quiero dar las gracias a Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc reprezentanților Serviciului Juridic și Serviciului de Acțiune Externă care a venit să ne descrie cum uh, stau lucrurile. Nu aș dori să vă uh, ascund faptul că pentru mine este un pic dificil să înțeleg. În cele din urmă, Tribunalul General a dat o hotărâre și se pare că mm, acest, uh, această hotărâre a fost uh, corectată de Curtea de Justiție și în cele urmă rezultatul pare a fi asemănător? Nu cred că înțeleg foarte bine. Dar Sahara Occidentală este sau nu este teritoriu marocan? Nu am înțeles foarte bine încă. Pentru mine, în orice caz, cea mai mare îngrijorare după aceste hotărâri este cum va evalua dosarul. Anumiți oameni, cetățenii europeni, au avut încredere în acordul semnat de Uniunea Europeană și pe marginea căreia și acest Parlament a dat un aviz, oameni care a lucrat în baza acestui acord, care părea că satisface interesele tuturor, ale ambelor părți, care acum se află în aer. Aceste persoane merită atenția noastră, merită să nu îi uităm. Sunt agricultori, sunt pescari și așa mai departe. De aceea aș dori să știu ce poziție, ce responsabilitate va avea Comisia Europeană vis-a-vis -vis de aceste persoane, până în momentul în care se va încheia un nou acord. Dacă am înțeles bine, din cele spuse de Comisia Europeană, e nevoie să se negocieze un nou acord, nu e așa? Și nu uitați de faptul că e nevoie de foarte mult timp să se negocieze un acord și în tot acest timp va fi un vid legislativ pentru persoanele afectate muncitori care depind de soluția finală a acelui uh, acord, de negocieri, de rezultatul final al acordului. Avem obligația de a conferi un cadru juridic sigur acestor persoane afectate. De aceea aș dori să ne spuneți care vor fi pașii pe care îi veți lua, îi vom lua împreună, în așa fel încât să asigurăm oamenii respectivi că se află într-o situație cât de cât stabilă. Vă mulțumesc. Eu, Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să ni se explice două lucruri. În primul rând, sunt de acord cu Jose Bove, Jose Bove, să tot vorbit despre faptul că se va lucra cu, cu Marocul, în bilateral. Eu una cred că nu trebuie să uităm de faptul că a existat o hotărâre care recunoaște drepturile poporului din Sahara Occidentală. Așadar, așadar, veți vorbi cu poporul din Sahara Occidentală ca să vedeți exact cum să mergeți înainte? Asta, unul la mână. Doi la mână, aș dori să știu în ce măsură se pune în aplicare această hotărâre. Hotărârea este foarte clară, prin urmare aș dori să știu dacă dumneavoastră la ora actuală faceți ceva în așa fel încât să se țină seama să se pună în aplicare sentința sau uh, hotărârea, sau aceasta este pur și simplu ignorată, sau cum stau lucrurile? Poți Aguilera? Da? Doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață am avut aceeași dezbatere, dar la Comisia pentru Pescuit. Și acolo era vorba tot de acordul de asociere. Vreau să fie un lucru clar. hotărârea aceasta are repercusiuni asupra acordurilor. Reprezentanții aici de față ne pot uh, clarifica lucrurile, dar vreau să spun că efectele sunt diferite. Acordul de asociere și acordul uh, de liber schimb cu produse agricole. Există efecte diferite asupra acestor două acorduri. Deci în momentul în care vorbim despre ceva, să știm despre ce vorbim. Este complicat și pentru mine, după cum a spus o colegă, de a înțeles. Dar ca să nu amestecăm lucrurile, să înțelegem că nu există efecte asemănătoare pe cele două acorduri. În ceea ce privește acordul agricol, din câte am înțeles și din câte văd eu, acordul agricol este foarte clar. Hotărârea, în opinia mea, este foarte clară, foarte clară pe acordul agricol. Deci acest acord ar fi valid, doar, dar doar pentru teritoriul marocan. Nu cel administrat de Maroc, Sahara Occidentală. Sahara Occidentală nu este un teritoriu marocan. Există o autoritate administrativă, dar nu este același lucru cu a fi un teritoriu al Marocului, teritoriul marocan. Deci există nuanțe aici, de diferențiere. Și aș dori să-i spun cu tot dragul și domnului Bove că ceea ce trebuie să rezolve ONU, să rezolve ONU și ce trebuie să rezolve Comisia Agri, să rezolvăm noi. Nu știu dacă este în puterea noastră să alegem noi interlocutorii. E o problemă de autoritate, de recunoaștere. Se hotărârea aceasta are două elemente clare. Recunoașterea dreptului la autodeterminare și consimțământul prealabil al părții terțe, care trebuie să fie inclus pentru a se ajunge la un acord adecvat. Eu asta am înțeles. Așadar, de acum încolo, când vine vorba de punerea în aplicare a hotărârii, toate produsele care vin din Maroc, cu teritoriul marocan, sunt fără probleme, ele sunt supuse acordului. Pe de altă parte, produsele care provin produsele agricole care provin din teritoriul Saharei Occidentale nu vor putea intra în condițiile acordului și vor avea nevoie de alte uh, tarife. Dar ce se întâmplă? Noi avem oare capacitatea la vămile Uniunii Europene să facem diferențierea între aceste produse? Produsul vine cu etichetă roșie, respectivă vine cu etichetă Maroc sau uh, Sahara Occidentală sau cum vin aceste produse în Europa? Există o normă de aplicare care spune că orice produs care se consumă proaspăt trebuie să dispună de o etichetă care să indice țara de origine. Prin urmare, există capacitatea oare de a diferenția aceste lucruri? Nu știu exact cum se va întâmpla. e posibil ca produsele din Sahara Occidentală să aibă o etichetă diferită sau, prin și să nu vină, deci să fie un caz separat, să fie tratate separat. Eu așa înțeleg hotărârea și poate că cei mai uh, pregătiți îmi pot clarifica. Eu încerc să înțeleg pas cu pas, dar, în primul rând, produsele care vor continua să intre, e bine, noi vom fi, noi vom fi întotdeauna circumspecți vis-a-vis -vis de aceste produse. Nu vom ști întotdeauna exact de unde provin. Și dacă etichetarea nu este adecvată, atunci ar fi într-adevăr o ilegalitate și va fi nevoie de un acord nou. Însă, la ora actuală, cred că acordul se poate aplica. Dar problema este exact în practică ce se face. Cred că este foarte complicat și aici este problema cea mai mare. Înțeleg că relațiile cu Maroc sunt mai mult decât relațiile comerciale. Sunt relații de natură politică foarte importante pentru Uniunea Europeană, pentru Spania și pentru comunitatea autonomă Andaluzia. De aceea trebuie să luăm o decizie. Operatorii din sectorul agricol se află într-o situație de incertitudine juridică și aceasta trebuie să fie eliminată roșiile care vin din Maroc. De unde știm dacă vin chiar din Maroc, dintr-un teritoriu exclusiv marocan, sau dintr-un uh, teritoriu al Sahara Occidentale? Cum aflăm acest lucru? Asta trebuie să răspundem. Vă mulțumesc. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń ze strony pani panów posłów. Nu văd uh, să mai dorească cineva să intervină în acest moment, drept care Domnule, o să vă dau din nou cuvântul ca să, domnilor ca să răspundeți la intervențiile care s-au făcut. Uh, și începeți cum doriți. Mulțumesc foarte mult. O să încerc uh, să răspund la la aceste comentarii. Deci, este, uh, e foarte adevărat că concluzia practică a celor două hotărâri este aceea, și anume că acordul nu poate fi aplicat pentru produsele din Sahara Occidentală. Dar argumentația este diferită, pentru că, în conformitate cu curtea, acordul de liberalizare poate fi interpretat ca fiind aplicabil Saharei occidentale în anumite condiții. Dar pentru Curtea de Justiție, conform dreptului internațional, acordul nu se poate aplica Saharei Occidentale decât dacă se dovedește că uh, oamenii de acolo acceptă această, uh, aceste obligații. Prin urmare, în general și poate și în sens uh, politic, sensul celor două hotărâri este diferit, deși rezultatul e același. În legătură cu spusele doamnei Aguilera, e adevărat că hotărârea uh, se referă la acordul de liberalizare aprobat de Consiliul 2012, deoarece hotărârea se limitează, hotărârea Curții de Justiție se limitează la un apel împotriva hotărârii Tribunalului General. Nu o să intru în detalii uh, în legătură cu diferențele de regim aplicabile produselor agricole și a altor produse, în special cele piscicole. Uh, știu că azi dimineață s-a discutat mai în detaliu pe această temă cu colegul meu. Aș sublinia cu toate astea, așa cum am spus și mai devreme, că uh, consecințele hotărârii nu ar fi aceea că există o interdicție a importurilor din Sahara Occidentală, ci Consecința este că respectivul acord care a intrat în vigoare în 2012 nu se aplică produselor care provin din Sahara Occidentală. Deci acele produse nu beneficiază de tratamentul tarifar special care este prevăzut de acordul de liberalizare. Thank you. Thank you. Uh, thanks, thank you very much to um, Mulțumesc foarte mult tuturor pentru comentariile făcute și vă rog să permiteți să fim foarte clari. Eu sunt uh, conștient de interesul cetățenilor mm, care este aici în joc și, de asemenea, de mm, interesul operatorilor economici care au lucrat uh, în acest domeniu cu toate produsele din uh, în relația cu Sahara Occidentală de decenii bune sau chiar de o perioadă și mai bună de timp. Sunt multe locuri de muncă în joc și foarte multe alte implicații. Așadar, într-adevăr, este o realizare foarte importantă care, așa cum spuneam și mai devreme, ne arată că trebuie să ne grăbim și să încercăm să oferim un uh, răspuns uh, juridic uh, eficient la această sentință dată de către curte. Într-adevăr, este un uh, caz foarte complex pentru că amestecă aspecte teoretice care uh, nu implică numai aceste spețe, ci și alte aspecte agricole și alte acorduri agricole unde sentințele sunt încă uh, pe rol. Așadar, totul este cât se poate de complicat și subiectul, respectiv cadrul, este sensibil din punct de vedere politic. Deci, este un subiect sensibil și trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri. După cum am spus de câteva ori, noi nu dorim să împiedicăm în niciun fel găsirea de soluții și uh, progresele care se realizează, ci mai degrabă dorim să facilităm acest proces pentru ca, găsind o soluție care să nu producă prejudicii, să înregistrăm succese pentru a încheia acest proces. Și cel puțin din perspectiva înaltului reprezentant, uh, se vor depune toate eforturile pentru a veni cu noi energii în acest proces. Așadar, cred că în felul acesta răspund uh, și comentariilor um, domnului Bove. Nu suntem uh, în acest proces, însă suntem implicați și trebuie, dar trebuie să lăsăm uh, această umbrelă de partea ONU, sigur cu implicarea Uniunii Europene și a statelor membre. Cel de-al doilea comentariu, dacă este vorba despre un nou uh, acord, respectiv dacă ne gândim la un nou acord, nu. Ar putea exista un amendament la un acord existent într-o plină instanță am putea să ne gândim la acordul privind liberalizarea în domeniul agricol și, așa cum a spus și instanța, trebuie să uh, punem în practică ceea ce există deja și anume un temei juridic pentru aplicarea acestor tarife preferențiale uh, pe teritoriul Saharei Occidentale. În uh, formularea pe care poate vă amintiți, Poate vă amintiți și acordul privind pescuitul, unde se face referire la teritoriile din jurisdicția Marocoului, referindu-se la Sahara Occidentală. Deci, același tip de soluție se încearcă a se identifica și în ceea ce privește Marocul și uh, Sahara Occidentală. Însă găsirea de soluții juridice înseamnă un lucru și contextualizarea, respectiv contextul politic, uh, reprezintă un alt aspect. Și toate acestea trebuie luate în considerare. De asemenea, consensul este foarte important și a jucat un rol important în um, pronunțarea sentinței Curții de Justiție. De aceea trebuie să găsim o soluție bună și pe această direcție. Nu vă pot da însă în acest moment mai multe detalii pentru că nu am atins această fază a explorării acestui subiect în discuțiile noastre tehnice pe care le-am avut. Însă, este clar ceea ce avem de făcut. Acesta este stadiul lucrurilor. În ceea ce privește calendarul, acesta este greu de definit în acest moment, însă pentru că trăim într-o oarecare realitate economică și este necesar să aducem mai multe clarificări în acest sens, vom încerca să uh, identificăm un calendar cât mai rapid posibil. Vă mulțumesc! Jeszcze pani poseł Aguilera. Bardzo proszę. Doamna Aguilera. Muy concret. Da, am un comentariu concret. În primul rând, vă mulțumesc pentru informațiile adiționale, dar aș uh, dori un lucru. Eu cred că uh, Problema pe care ați spus-o și dumneavoastră o reprezintă consimțământul expres. Cine să dea un consimțământ uh, explicit din numele Saharei Occidentale? Frontul Polisario? E bine, aici cred că va fi adevărata problemă. Obținerea unui consimțământ explicit. Cine să dea acest consimțământ în numele Saharei Occidentale? Mă înțelegeți? Și mai am o întrebare. Cum va putea la ora actuală Sahara, Sahara Occidentală, cum vor putea produsele din Sahara Occidentală să intre la ora actuală în Uniunea Europeană? Cu un tarif, tarif dis, diferit, nu preferențial. Deci cum vor putea intra totuși produsele acestea la ora actuală? Deci cu un tarif și cu etichete pe care se scrie Sahara Occidentală sau cum? A, cum se întâmplă lucrurile la ora actuală? E posibil să se desfășoare așa, ca procedură de import? Câte vreme situația juridică nu este clară, asta, acestea vor fi problemele. Produsele să poată continua să intre, dar dacă nu există o diferențiere clară, vor fi probleme. Nu știu, e nevoie de, un, de o etichetă, sară occidentală și de tarife. Asta va fi problema, indiferent de soluția la care se ajunge în final cu un acord nou sau cine știe. Și după cum ați spus, este diferit de ce se întâmplă în sectorul pescuitului. O să buvea. Pour continuer dans la même direction, euh, Continuăm în aceeași linie. Știm astăzi că principalul port de intrare la Mediterana pentru produse, legume și roșii este piața, este cea care ajunge la piața din Perpignanu și Știm foarte bine că este vorba aici de trei uh, întreprinderi care asigură uh, care iau 75% din uh, exporturile marocane pe care le revând în Uniunea Europeană. Deci trei întreprinderi mari în uh, domeni uh, Roaio, Edil și Azuro, care sunt întreprinderi franțuzești. Știm în prezent că aceste întreprinderi produc în Sahara Occidentală. Deci acolo avem o problemă de identificare a produselor. Deci, o întreprindere cunoscută, identificată și care uh, produce și în Spania și în Sahara Occidentală nu are astăzi niciun mijloc de identificare pentru că exporturile în numele lor nu ne spun de unde provin produsele. Deci cred că avem o problemă chiar juridică care se pune la ora actuală. Dacă importul uh, importurile actuale pot fi continuate în măsura în care ele ar putea să încalce dreptul uh, curții, hotărârea Curții Europene, pentru că dacă se exportă în mod fraudulos produsele din Sahara pe teritoriul european, atunci avem o infracțiune. Deci trebuie să avem o măsură asiguratorie astăzi care să poată garanta cu adevărat uh, separarea celor două. Deci, Trebuie să existe astăzi un angajament al întreprinderilor care produc și, deci, cum au fost identificate foarte bine, sunt trei întreprinderi mari, nu? Deci trebuie ca aceste întreprinderi să fie supuse unei presiuni din partea Comisiei Europene pentru a le impune obligația de trasabilitate, care este absolut esențială în așteptarea unei soluții ulterioare. Pani Sanora. Bueno, es que yo quiero insistir porque creo que no me ha... Aș dori să mai insist o dată pentru că am impresia că nu mi-ați răspuns la întrebările pe care vi le-am adresat. În primul rând, era vorba despre cum veți respecta dumneavoastră deciziile pop- poporului din Sahara Occidentală. Și a doua întrebare, se pune în aplicare sentința, uh, hotărârea? Deci, Maroc a s-a oprit din a pune pe piața europeană produse din Sahara Occidentală ca și cum acestea ar proveni din Maroc și dacă da, atunci cum se controlează punerea în aplicare a hotărârii? Ce control există? Jeśli by jeszcze móc poprosić panów o odniesienie się, to byłby Aș vrea să-i rog din nou uh, pe invitații noștri să încerce să răspundă la aceste întrebări. Vă rog. Um, Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește rolul uh, lui Polisario, e bine, sentința nu spune acest lucru deloc, ci din contră, spune că trebuie să obținem consimțământul celor din uh, Sahara Occidentală. Și lucrurile rămân la acest stadiu. Și acum trebuie să ne facem treaba la nivel intern, să avem consultări cu partea adversă pentru a vedea cum putem să îndeplinim această recomandare. Nu am ajuns încă la nicio concluzie, nici măcar nu am început această discuție încă, însă trebuie să dezbatem acest lucru. În al doilea rând, în ceea ce privește aspectele tehnice și modul în care se desfășoară lucrurile în prezent, ei bine, vă reamintesc că ceea ce dorim este să găsim o soluție durabilă pe termen lung și că soluția durabilă dorește să găsească un temei juridic în ceea ce privește tarifele preferențiale pentru produsele care provin din Sahara Occidentală, iar acest temei juridic nu există până una alta trebuie să existe dacă dorim să avem astfel de tarife preferențiale care să se aplice. Așadar, asta trebuie să facem. Și există câteva criterii și de considerații pe care trebuie să le îndeplinim, printre ele consimțământul și sigur că este un proces pe termen lung în care ne implicăm. Am uh, avut discuții de natură tehnică și până acum și la nivel intern trebuie să mai rezolvăm un aspect și anume trebuie să răspundem la întrebarea referitoare la, ex, la așteptările comercianților of, uh, of tariff situation. Așteptările de bună credință este un subiect delicat Trebuie să fim conștienți de acest lucru, iar aspectul cheie despre care vorbim, de care trebuie să ținem cont, este că trebuie să menținem un cadru legislativ stabil în relația noastră cu uh, cealaltă parte și să evităm să apară vreo alterare a relațiilor comerciale. Avem rapoarte cu privire la impactul acestei instanțe în ceea ce privește relațiile comerciale și sigur că nu este în interesul nimănui ca aceste relații să fie afectate. Metodologia exactă, ei bine, am cer scuze, nu pot să vă spun nimic cu privire la aceasta până una alta. Nu am ajuns încă la nicio concluzie și, în același timp, ar trebui să fie Comisia Europeană care să se refere la aceste lucruri mai degrabă decât uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Însă căutăm și noi modalități pentru a ajunge la o soluție practică care să fie în linie cu, uh, instan- cu sentința instanței. Bardzo dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy ten punkt. Mulțumesc. Am uh, încheiat această dezbatere, de care mulțumesc uh, invitațiilor noștri. Le mulțumim uh, pentru prezentările făcute, pentru opiniile exprimate și categoric chestiunea rămâne deschisă. Vom reveni asupra ei pentru că trebuie să o mai studiem. Așadar, încheiem uh, acest punct de pe ordinea de zi și vă mulțumesc tuturor pentru discuția animată. Mulțumesc așadar încă o dată că ați participat la ședința noastră. Și acum trecem la punctul următor. Este vorba de o discutare a posibilelor măsuri de retorsiune din partea Statelor Unite după interzicerea pe care o aplică Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de carnea de vită tratată cu hormoni. Deci, pe 20 decembrie, decembrie reprezentantul american uh, pentru comerț a publicat o opinie cu privire la audiere publică și o solicitare de comentarii privind reintroducerea măsurilor de retorsiune legate sau împotriva măsurilor luate de Uniunea Europeană referitoare la produsele din carne de vită american. Opinia a fost publicată uh, pe 28 decembrie 2016 în Registrul American. Acest lucru este, de fapt, urmarea solicitării reprezentantului industriei uh, cărnii de vită din Statele Unite, reprezentant care consideră că accesul Statelor Unite pe piața europeană este limitat. Acest uh, document publicat da, reprezintă începutul unei revizuiri care se poate încheia prin introducerea unei uh, sancțiuni din partea Statelor Unite care ar putea să ajungă la suma de 116,8 milioane pe an. După părerea sa, uh, consultările se vor încheia pe 22 februarie 2017. Prin urmare, reprezentantul american pentru comerț va fi cel care va lua decizia care îi se pare cea mai uh, potrivită în urma acestei analize. La cererea grupului socialiștilor, grupul uh, coordonatorii agri au hotărât că ar fi util uh, să invităm comisia să ne facă o prezentare a situației actuale. Vrem să știm ce se întâmplă cu această amenințare de sancțiune din partea Statelor Unite. Mai vrem să știm dacă aceste măsuri de retorsiune sunt probabile sau nu, care ar fi natura lor uh, și impactul lor asupra exporturilor uh, Uniunii Europene. Comisia, mai precis DG Agri, ne-a transmis deja un document care conține o serie întreagă de informații utile, care a fost transmis tuturor membrilor comisiei. Astăzi, domnul John Clark, care este director în DG Agri, ne va da uh, explicații uh, suplimentare. Așadar, ne bucurăm foarte mult să vă, avem, să vă avem aici alături de noi și acum aveți cuvântul. Vă rog. Thank you, Chair. I, I... Mulțumesc, uh, domnule președinte. După acest punct cu privire la Maroc, cred că acest punct este cât se poate de simplu și um, la obiect. Uh, domnul Chariat, um, directorul pentru America și uh, colegii mei, reprezentanții Comisiei, uh, reprezentanți ai serviciilor juridice, ei bine, eu sunt înconjurat de avocați și ceea ce este bine în această situație, sunt alături de mine. Permiteți-mi să vă prezint câteva informații de background, pentru că este important să înțelegem care sunt faptele din uh, această situație și în ce măsură vorbim de propagandă. Așadar, așa cum ați spus, am semnat cu Statele Unite în anul 2009 un uh, memorandum de înțelegere pentru a rezolva acest uh, litigiu pe termen lung cu privire la această interdicție continuă um, de utilizare a hormonilor în uh, carnea de vită. Am stabilit o cotă de 45.000 de tone de carne de vită care să fie fără hormoni și, foarte important, aceasta nu a fost o cotă rezervată exclusiv pentru Statele Unite, ci o cotă generală care a fost uh, disponibilă pentru orice țară care îndeplinea criteriile de furnizare. Deci nu se referea doar la Statele Unite, ci la toate țările uh, care îndeplineau aceste condiții. Pe parcursul timpului, partea din această cotă a Statelor Unite a scăzut. Alte țări, precum Argentina, Australia, Uruguayul, au început, pe de altă parte, să utilizeze tot mai mult această cotă, pentru că erau țări competitive. Și uh, această parte din cota a Statelor Unite a scăzut tot mai mult. În uh, prezent, uh, ei mai uh, utilizează cam o treime din această cotă. Uh, ceea ce îi nemulțumește pe cei care lucrează în acest domeniu. Din acest motiv, au, ne-au scris în toamna trecută solicitând o revizuire a acestei cote și posibilitatea de reintroducere a unor sancțiuni comerciale împotriva Uniunii Europene și de anulare a acestui memorandum de înțelegere. Acest proces uh, s-a desfășurat de curând la Washington. A avut loc o audiere publică pe 15-16 februarie și părțile implicate au fost invitate să comenteze cu privire la produsele posibile care ar putea să fie puse pe o eventuală listă uh, de sancțiuni care să fie aplicate împotriva Uniunii Europene. Până pe 2-3 martie există un termen limită pentru a înainta comentarii scrise și așa mai departe. În esență, um, Administrația Statelor Unite invită la a se lua o decizie cu privire la menținerea sau nu a cotei, respectiv a memorandumului de înțelegere, sau de îndepărtare de acesta și de introducerea unor sancțiuni comerciale de uh, natură de până la 116 milioane de dolari anual împotriva Uniunii Europene. Nu s-a luat încă nicio decizie definitivă, cel puțin nu de către fosta administrație a Statelor Unite, dar nici de cea nouă. În înțelegerea noastră, domnule președinte, după ce a avut loc această revizuire și s-au evaluat eventuale sancțiuni, Guvernul Statelor Unite a hotărât să, retragă din, să se retragă din a discutat despre retragerea din memorandumul de înțelegere, dar nu s-a luat nicio decizie în această privință și nu așteptăm să se ia vreo decizie uh, foarte curând, până când un nou uh, reprezentant uh, comercial va fi numit. Între timp, noi uh, continuăm să păstrăm legătura cu uh, Administrația Statelor Unite și vom face acest lucru și în următoarele săptămâni. Am uh, indicat întotdeauna faptul că suntem dispuși să discutăm orice tip de îngrijorare pe care Guvernul Statelor Unite îl are cu privire la modul în care funcționează memorandumul de înțelegere privind carnea de vită tratată cu hormoni, dar permiteți-mi să fac o observație care este importantă. În același timp, noi am subliniat mereu faptul și doresc să subliniez acest lucru încă o dată în această ședință publică, că Uniunea Europeană întotdeauna a îndeplinit întru totul ceea ce a fost prevăzut în memorandumul de înțelegere încheiat între Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci, Uniunea Europeană a îndeplinit absolut toate prevederile acestui memorandum în ciuda acuzațiilor care au fost făcute de către industria uh, cărnii de vită din Statele Unite. Dacă Statele Unite ar fi să decidă să se retragă din memorandumul acesta de înțelegere și are dreptul să facă acest lucru, asta ar însemna că se declanșează o perioadă uh, de grație de șase luni, perioadă în care uh, acordul mai este în vigoare, iar Statele Unite nu poate să impună în această perioadă sancțiuni comerciale. Abia după această perioadă, aceste sancțiuni ar putea să fie introduse. Și presupunem că Statele Unite vor respecta obligațiile internaționale, vor respecta așadar perioada de șase luni. Dacă Statele Unite ar fi să decidă să se retragă din acest acord, nu ar fi vina noastră, uh, ar hotărâ să introducă sancțiuni, ceea ce ar fi un pas negativ din punctul nostru de vedere și în contextul relațiilor noastre comerciale. Sigur că nu ar fi sfârșitul lumii, dar nu ar fi un pas uh, binevenit. Însă este prematur să speculăm astăzi care va fi poziția noului guvern uh, din Statele Unite. Și nici nu pot să intru în mai multe detalii astăzi, cu privire la ceea ce a, va face Comisia, pentru că nu știm care va fi concluzia la care va ajunge noua administrație din Statele Unite. Ceea ce pot însă să fac este să promit că vom informa Agri cu privire la fiecare pas, la fiecare etapă a acestui proces și vom reveni cu bucurie la dumneavoastră pentru a vă informa cu privire la orice evoluție. dyrektorowi. Mamy pierwsze zgłoszenia. Mulțumesc mult, domnule director. Avem primele, primii colegi care doresc să ia cuvântul. Domnul Bove dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mă bucură să aud această sinteză a Comisiei, o sinteză foarte corectă, care nu ne face să ne, să ne îngrijorăm cu privire la interpretarea Comisiei asupra situației. Dar ajung totuși la câteva idei. În primul rând, să ne întoarcem în 1996, în momentul în care s-au semnat uh, primele acorduri și cu OMC-ul în acest domeniu. Practic, Uniunea Europeană și încă de pe atunci refuza intrarea pe piața europeană a cărnii de vită cu hormoni. Au trecut mai mulți ani. S-a votat un acord în, Uniunea, în Parlamentul European și s-a considerat că s-a ajuns la sfârșitul problemelor. Însă iată că la ora actuală statele Unite nu au folosit tonajul la care aveau dreptul, cota respectivă, au lăsat ca alte state să acapareze piața în detrimentul lor și ei nu mai pot exporta atât de mult cât își doresc. Tocmai de aceea era vorba și să se aplice prevederile din TTIP pe carnea de vită, fără să se semneze TTIP. Dacă se adună toate cifrele din TTIP, din CETA, nici nu mai are sens să producem uh, carne de vită în uh, Europa, dacă ar fi să importăm conform cotelor respective. Asta ar fi un prim lucru. În al doilea rând, există o problemă de context aici, care nu se va rezolva de atâta vreme cât Uniunea Europeană nu va avea o abordare mai ofensivă vis-a-vis -vis de reglementările OMC. La ora actuală, nu cel care folosește hormoni în creșterea vitei trebuie să dovedească că e periculos sau nu, ci cel care refuză să cumpere carnea respectivă trebuie să uh, are, are această sarcină a probei. Prin urmare, oamenii noștri de știință ne spun că problema este periculoasă și noi trebuie să demonstrăm acest lucru. Dar firmele americane și canadiene care utilizează acest hormon nu trebuie să demonstreze nimic. Iată așadar ne aflăm într-o situație imposibilă, a, a, acceptată de OMC. Deoarece, conform OMC, hormonii sunt autorizați. Mâine de unde știm că se va schimba această situație? În normal, am semnat în 2012 un acord și am pus capăt acestei probleme, dar de unde știm că mâine vor respecta acest acord? Dacă am semnat un acord pentru o anumită cantitate de carne de vită fără uh, hormoni, atunci cum știm că suntem apărați, că avem o garanție că Statele Unite nu vor înceta unilateral să aplice acest acord când nu le convine lor? Dar problema este mai dificilă. E vorba despre tranzacții în comerțul internațional al Europei cu partenerii săi. E vorba de chestiuni de alimentație și, în mod particular, e vorba de carnea de vită. Și ori de câte ori e vorba de comerțul cu SUA, întotdeauna apare și problema comerțului cu carne de vită. Cum putem încuraja exploatările agricole sau tehnice în acest domeniu în Europa dacă avem cote atât de mari de import uh, la carne de vită. Și apoi, când apar și hormonii în peisaj, problema devine și mai complicată. Europenii însă nu își doresc să consume carne de vită tratată cu hormon, cel puțin noi nu dorim. Există problema la nivel de vămi, dar există și aceste norme de drept internațional. Aș dori să vă aduc aminte că americanii au, au ajuns la un acord în ceea ce privește normele pentru poluarea sonoră, deci nu are legătură cu agricultura, dar totuși e un exemplu de urmat. După cum a spus Jose Bove, Statele Unite au hotărât să transforme America în prima lor preocupare. Și americanii, practic, pot să exporte, asta își doresc să exporte, dar fără inconveniente. Noi trebuie, pe de altă parte, să fim capabili să ne apărăm împotriva acestui gen de manevre comerciale. Ele sunt manevrele unui mitoman care conduce Statele Unite la ora actuală. Deci, după cum spuneam, Uniunea Europeană trebuie să se poată apăra așa cum trebuie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hartema. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru prezentarea sa foarte clară. Am o întrebare scurtă, concretă. După cum spune comisia, este posibil ca și alte țări, în afară de SUA, să vândă conform acelei cote, dar Australia poate avea o proporție din cotă, dar producătorii noștri nu pot exporta în Australia sau în celelalte țări care uh, folosesc cota. Mulțumesc. Urmează domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îl felicit pe domnul director Clark pentru sinteza sa. SUA au devenit importatori net de carne. Acest lucru creează o presiune semnificativă. Ei întotdeauna caută noi debușee de piață și, după cum a spus și reprezentantul comisiei, noi trebuie să respectăm acordul și trebuie în același timp să ne apărăm. Eu am următoarea întrebare. Dacă analizăm bilan, balan, bilanțul comercial dintre SUA și UE în termeni de alimente și dacă ne gândim la riscuri în cazul apariției unor măsuri de retorsiune contra noastră, cu ce probleme concrete ne vom confrunta? Vă rog, ah, vă mulțumesc. Domnul Hausling. Pentru mine, întrebarea este următoarea. Americanii oare pot produce carne de vită fără hormon? Ce s-a întâmplat? Au uitat cum să facă acest lucru? Nu mai știu cum să nu folosească hormoni? Adevărata întrebare este de ce nu își îndeplinesc cotele la care au dreptul. Dacă nu sunt uh, competitivi, atunci poate că guvernul lui Trump, în politica sa de America First, va începe să facă mai mult comerț. În administrația domnului Obama, situația era asemănătoare. Pe atunci însă lucrurile nu erau atât de grave. Au existat uh, conversații cu noua administrație americană în acest domeniu și care este atitudinea lor? Este doar o amenințare sau chiar trebuie să luăm în serios aceste afirmații? Și cam care este amenințarea în mod concret? vorbim doar despre produse agricole sau există riscuri și pentru alte sectoare ale industriei, exemplu pentru motociclete? Ne așteaptă oare un veritabil război comercial? Ce semnale ne transmit? Doamna McGuinness. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc și domnului Clark. Pentru că dacă citim detaliile prezentării acestei situații, înțelegem că situația poate să fie uh, foarte periculoasă. Deci s-ar putea să apară tarife foarte ridicate care să creeze probleme pentru exporturile europene, dacă ne uităm la lista de produse care ar putea fi supuse acestor măsuri de retorsiune. Uh, și uh, sigur că uh, producătorii se gândesc la ia astfel de măsuri. Mi-aduc aminte când ni s-a, ni s-a cerut să încheiem un acord comercial. Asta a fost în trecut și poate că în felul acesta am fi evitat problemele cu care ne confruntăm acum. Am dori însă să avem detalii cu privire la posibilele consecințe pentru producătorii europeni dacă Uniunea Europeană merge pe această cale. Și vorbesc acum, sigur, într-o situație în care nu știm ce se va întâmpla, dar semnalele nu sunt prea bune, având în vedere atmosfera în care și sloganul America First al noii administrații ce e vorba de exporturile care urmează să se facă în Uniunea Europeană Uh, deci ele sunt supuse unor riscuri potențiale și ar putea submina uh, piețele pe care dorim să le deschidem acolo. Prin urmare, ce credeți? Care credeți că ar putea să fie rezultatul după această perioadă de șase luni uh, și discuțiile pe care le, din discuțiile pe care le aveți cu administrația americană, puteți să ne dați vreo indicație cu privire la ceea ce se va întâmpla? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan. Flanagan. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și comisiei. Se presupune că în Uniunea Europeană avem uh, politici care combat uh, schimbările climatice și atunci Mă întreb în ce fel exporturile de zeci de mii de tone de carne de, de vită se potrivește aici. Deci nu zic că e bine sau e rău, eh, dar eh, treaba asta afectează schimbările climatice. Cum se potrivesc astea două chestii între ele? Și apoi, eh, în legătură cu introducerea, cu prezentarea pe care ați făcut-o când ați vorbit despre post-truth era, S-au spus foarte multe minciuni, în fine, în presă și așa mai departe. Dar ideea că este o chestie nouă e o prostie pentru că asta presupune că înainte se spunea adevărul. Dar asta nu este adevărat. Nu există nicio epocă în istorie în care să putem spune că a fost epoca adevărului, astfel încât asta în care ne aflăm acum să fie epoca post-adevăr. Mulțumesc! Doamna Nigel, da, mulțumesc foarte mult. Da, deci trebuie să precizăm că este vorba de carne de vită fără hormoni. Deci cred că e foarte important să facem această precizare. Apoi, nu, nu trebuie să uităm că nu dorim acest, acești uh, hormoni în carnea de vită, nu, dormim, nu dorim uh, uh organisme modificate gen, uh, genetic și așa mai departe. Uh, Cred că în Uniunea Europeană suntem în măsură să ne apărăm cu toții, uh, să ne apărăm aceste interese, să ne apărăm normele care ne protejează. Cum? Cum o să facem? Ridicăm niște bariere, niște ziduri în jurul Europei ca să împiedicăm uh, Uh, oamenii să treacă uh, și, pe de altă parte, nu reușim să ne protejăm împotriva acestor uh, cărni de vită cu hormoni, cred că nu trebuie să acceptăm această tactică de fragmentare în care se taie problemele în bucăți ca să le înecăm. Avem un fel de război, e, trebuie să ne apărăm pentru și să apărăm această Uh, Europa a calității. Nu trebuie să ne lăsăm uh, dezbinați și fragmentați astăzi. Da, s-au rostit uh, cuvinte foarte, foarte tari. Așa că o să-l rog acum pe domnul director să răspundă la întrebările și comentariile care s-au făcut în sală, vă rog. Well, thank you very much, Chair. I'll, um, I, I listed about nine or, nine Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Mi-am notat câteva puncte care au fost menționate de deputați și voi încerca să răspund la acestea. În primul rând, aici nu vorbim numai despre hormoni, respectiv fără hormoni, ci interdicția UE în ceea ce privește hormonii uh, din carnea de vită va rămâne sau nu va fi sau dacă aceasta va rămâne sau nu, asta nu este sub semnul întrebării. Să fie clar acest lucru. În al doilea rând, atitudinea Statelor Unite, administrației Statelor Unite, este uh, dificilă uh, de estimat, pentru că nu există niciuna. Ei trec într-o perioadă de tranziție, așadar uh, așteptăm să fie numit reprezentantul comercial pentru a vedea care va fi poziția lor. Sperăm că vor avea o poziție rezonabilă și că vor recunoaște public că Uniunea Europeană și-a îndeplinit complet toate obligațiile uh, din memorandum, de aceea m-am și referit, uh, domnule Franegan, la fapte și lipsa faptelor, pentru că a existat o oarecare propagandă de partea Statelor Unite referitoare la faptul că nu am fi îndeplinit criteriile din memorandum, însă am făcut-o. Uh, dacă asta va duce la un război comercial sau nu, ei bine, nu cred că se va întâmpla. Cred că mai degrabă se va ajunge la anumite discuții decât la un război, însă nu este în interesul nimănui să ajungem la dificultăți, respectiv la o altă luptă în uh, acest sector, mai ales că noua administrație abia și-a început mandatul. Domnul Bove s-a referit la câteva lucruri cu privire la context, la istoria um, acestui caz. Are dreptate. Nu cred că putem uh, să schimbăm uh, regulile OMC-ului. Și ați fost pe baricade atunci când regulile au fost stabilite. Am uh, pierdut un caz la OMC interdicția noastră cu privire la hormoni în producția de carne de vită a fost uh, considerată a nu avea suficiente baze științifice și, din păcate, am pierdut uh, cazul respectiv și ne-am asumat consecințele. Referindu-mă acum la alte observații care au fost făcute, domnul Bove, de asemenea, a menționat, respectiv a sugerat că Statele Unite încearcă să aibă mm, felia sa din prăjitură și să o mănânce, dorește um, noi nu dorim să creștem uh, în contextul memorandumului uh, volumul. Speram ca TTIP-ul să ofere o soluție pe termen lung la această situație, însă TTIP-ul, după cum se știe, uh, a fost pus pe hold în acest moment, așadar nu oferă o soluție. De asemenea, au existat întrebări referitoare la uh, exporturile directe, respectiv la faptul că Australia se bucură acum de o parte din cotă. Însă noi nu putem exporta către Australia. Da, într-adevăr, numai un stat membru, Olanda, a primit uh, autorizarea de a exporta către Australia. În continuare există o interdicție pe această direcție pentru noi, Situația nu este diferită pentru Statele Unite. Patru state membre în prezent, Irlanda, Olanda, Franța și Lituania, dacă nu greșesc, Acestora li s-a oferit uh, autorizația de a exporta vită către Statele Unite. Alte state membre nu pot face acest lucru. Da, deci, într-adevăr, este bine că ați menționat acest punct, pentru că atunci când uh, privim uh, deschiderea acestei relații, bine, Statele Unite pot exporta în baza acestei cote către uh, Uniunea Europeană, dar noi nu putem face acest lucru nici către Statele Unite, nici către Australia sau alte câteva țări. Au mai fost câteva întrebări referitoare la riscul unor sancțiuni comerciale și care ar fi eventualele produse care ar fi afectate de aceste sancțiuni. În procesul de consultare organizat de Statele Unite la Washington, în februarie, s-a furnizat o listă indicativă cu privire la anumite produse care ar putea să fie afectate de sancțiuni și care se bazează pe liste care au existat în trecut. Este vorba în mare măsură de produse agricole, carne de vită, de porc, cârnați, anumite roșii, câteva produse de patiserie, apă minerală, furaje, ingrediente pentru furaje, adezivi, motociclete și agrafe de păr. Deci, dacă Statele Unite aleg să aplice sancțiuni, vor selecta câteva produse și au dreptul să facă acest lucru Uh, până la o sumă de 116 milioane pe an, o sumă importantă, dar trebuie să reținem că uh, valoarea exporturilor de vită, respectiv a cotei până la care se poate ajunge, este de jumătate de milion de dolari. Nu știm care va fi politica pe care o vor um, alege și nu are rost să speculăm acum până nu avem uh, date certe. Un ultim punct s-a referit la uh, comerțul cu carne de vită și schimbările climatice. Îl rog pe stimatul deputat uh, să asculte declarația domnului Hogan, care a prezentat cifrele comerciale. Au existat întrebări care mergeau pe aceeași direcție din partea presei și dânsul a răspuns că încearcă, se încearcă să se ia măsuri astfel încât uh, producția de vită să fie cât mai sustenabilă și um, astfel încât obiectivele COP21 să fie îndeplinite pe cât se poate de bine. Oui, euh, Monsieur Clark, euh, je vous remercie de vos réponses qui étaient, euh, je pense, tout à fait claires et parfaites. Mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri uh, clare. Eh, și foarte bune. Dar vreau să mai eh, aduc o informație în discuție referitor la sancțiuni. Trebuie ca toată lumea să-și amintească că dacă vorbim din eh, sancțiunile din 98-99, trebuie să ne amintim că a durat 10, aproape 12, ani pentru anumite produse. Am fost reprezentanți atunci și știm foarte bine cum a fost. Deși deci să ne amintim, în primul rând, faptul că Uniunea Europeană nu vine po- nu poate să vină și să susține produsele care au fost suprataxate 100% ca să le ajute, pentru că altfel OMC-ul ar uh, considera că este o încălcare a sancțiunilor. Prin urmare, suntem într-o situație imposibilă pentru victimele sancțiunilor. Asta e prima. A doua, și aici aș vrea să vă întreb în legătură cu mecanismele care pot fi puse pe picioare, pentru că ce s-a întâmplat? De ce celelalte țări s-au înghesuit, ca să spun așa, au intrat în această uh, deschidere care li s-a oferit. Ei bine, au reluat regula OMC-ului, regula națiunii cea mai care are dreptul la același gen de deschidere și de avantaj. Uh, pentru că în calitate de Uniunea Europeană trebuie să fim în măsură să ne protejăm, pentru că altfel este suficient să avem unul care atacă în felul ăsta ca să se vâre toți ceilalți. Și atunci ă, înseamnă că Uh, tonajul rămâne deschis tuturor. Deci dacă păstrăm această normă, uh, murim complet și nu mai suntem în măsură să rezistăm. Prin urmare, eu cred că această măsură, uh, clauza rațiunii cele mai favorizate, ca să zic așa, este o adevărată piedică și nu ar trebui să fie utilizată în cadrul reglementării unui litigiu, pentru că este până la urmă o capcană. Deci avem o problemă cu Statele Unite și până la urmă toată lumea poate să profite deși nu am fost în litigiu cu acele părți de la bun început. Deci iată că avem o situație contradictorie și chiar foarte perversă. Mulțumesc. Rozumie, że jeszcze odniesie się pan dyrektor lub osoba. Domnule director, înțeleg că ne veți, că ne veți răspunde, vă rog. Nu avem uh, intenția de a extinde tarifele, uh, contingentele tarifare peste uh, aceste 45.000 despre care vorbeam. Și pe lângă acesta, trebuie să respectăm în continuare principiile fundamentale ale acestui uh, sistem comercial, pe care nu ar trebui să le punem niciodată sub semnul întrebării. În acest caz, uh, ni s-a cerut, chiar dacă cota este cea care este, um, să lucrăm uh, ținând cont de uh, temeiul juridic, iar realitatea este că um, alte țări au devenit mai competitive decât uh, Statele Unite în ceea ce privește producția de carne de vită fără hormoni. Australia, Uruguay se găsesc în această situație. Dar nu trebuie să ne îndoim de valoarea clauzelor națiunilor celor mai favorizate. Myślę, że wyczerpaliśmy w ten sposób naszą dyskusję. Mogliśmy sobie pozwolić na jej przedłużenie. Da, cred că am am spus cu toții tot ce am avut de spus pe această temă și nu are rost să prelungim această dezbatere. Cum am spus de la bun început, nu avem astăzi Uh, ocazia să discutăm uh, cu domnul comisar. Mulțumesc încă o dată domnului Clark uh, și colegilor săi din partea Comisiei Europene. Și acum aș dori să aprobăm recomandările care au fost adoptate astăzi de către uh, coordonatorii comisiei noastre. Le-ați primit în, și în uh, scris și dacă nu există obiecții, le considerăm adoptate. Ne vom revedea la Strasburg luni, probabil între orele 7 și 9 seara, dacă nu se schimbă programul. Deci ne revedem atunci și acolo. Ne-am uh, încheiat, am parcurs întreaga ordine de zi, așa că vă doresc tuturor o seară bună. ne vedem pe 13 martie și apoi pe 20 și 21. Seară bună!